Grupurile EFTD și PPE mi-au uh, uh, prezentat o serie de solicitări de nominalizare și modificare a comisiilor și delegațiilor interparlamentare. Lista acestor uh, nominalizări o aveți deja în cazul în care nu există